Uh, vor fi cele care vor pune capăt erei Dayton și vor aduce Bosnia-Herzegovina într-o eră europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Am, solicit, am primit o moțiune de rezoluție. Dezbaterea este încheiată acum. Votul va avea loc mâine la prânz. Am primit din partea celor neafiliați următoarele nom- nominalizări pentru comisii, pe la Covaci pentru Comisia ITRE și ca membru al delegației pentru uh, relația cu peninsula arabă. Dacă nu există comentarii uh, care să fie trimite până când sunt uh, adoptate procesele verbale ale acestei reuniuni, uh, această propunere va fi acceptată. Ședința se suspendă până la ora 21.